Okay, colleagues, if everybody is back in... Dragi colegi, dacă v-ați întors cu toți în sală, vă rog să începem. Văd că domnul Romeva are tricou potrivit pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Okay, so that brings us to the last point of today. We, uh... Ultimul punct de pe ordinea de zi. Avem o mică întârziere. E vorba de cordul ACTA Săptămâna trecută, Observatorul European de Protecția Datelor și-a dat un al doilea aviz în legătură cu acta și compatibilitatea cu legislația privind protecția datelor. Um, so we're going to listen to uh, Mr. Butarelli of the ED. Vom asculta pe domnul Butarelli de la Observatorul European privind protecția datelor în legătură cu al doilea aviz, însă înainte de asta îl rog pe raportor să ne prezinte procedura într-un minut. Domnule Druțas, Mulțumesc foarte pe scurt. După cum știți, depindem de activitatea Comisiei INTA. În ultima clipă, INTA a venit cu un calendar foarte strâns. Am vorbit cu INTA pentru a avea puțin mai mult timp pentru a ne pregăti cât mai bine iar INTA a fost de acord să amâne votul cu câteva săptămâni. Asta înseamnă că noul calendar pentru Libe va fi următorul. Vom avea o prezentare a proiectului de aviz pe 8 mai. Pentru a vă informa, vă spun că deja pe 3 mai va fi gata proiectul de aviz, de raport. După aceea, și noi vom avea un calendar foarte strâns, termenul pentru amendamente fiind Următorul, 9 mai. Stați puțin, stați puțin. Pentru a avea toate versiunile lingvistice. Sau, dacă vom fi de acord să lucrăm cu textul în engleză, atunci termenul pentru amendamente ar putea fi pe 11 sau 14 mai. Nici eu nu sunt mulțumit de situație, însă vă spun că depindem de procedurile de la INTA. Știți foarte bine că în ultima clipă INTA a hotărât să nu, meargă, să nu meargă în fața Curții Europene de Justiție și să avem o procedură mai scurtă la Parlament. Uh, și termenele pe care le-a prezentat Inter erau și mai strânse. Am reușit să-i uh, convingem să amâne votul câteva săptămâni pentru a avea mai mult spațiu, mai multă marjă, însă, din păcate, avem și un calendar foarte strâns. Votul din comisia noastră va avea loc pe 30 sau 31 mai, iar secretariatul tocmai m-a informat că se intenționează organizarea unui atelier la Libe între 9 și 30 mai. Și la începutul următoarei săptămâni, secretariatul ne va da datele exacte pentru acest atelier, acest uh, seminar sau audiere. Te vă spun, nici mie nu îmi place că avem un calendar atât de strâns, însă nu a depins de noi, nu depinde de noi. Domnul Busutil, punct de procedură. Da, am obiecții puternice la un astfel de calendar, doamnă președinte. O zi doar pentru a înainta amendamente la un aviz atât de important. E un uh, aviz la articolul 36 și uh, oricum va fi inclus la raportul INTA, e diferent de rezultat, deci nu e suficient. Uh, Trebuie să reconfigurăm acest calendar, să ne reamintim că la coordonator, nu știu dacă erați acolo, am hotărât să cerem mai mult timp. Se pare că ni s-a acordat mai mult timp și cu siguranță ar trebui să putem lucra și noi, uh, să avem suficient timp pentru a înainta amendamente. Alminter, vom fi pur și simplu obligați să votăm raportul raportorului fără să avem ocazia de a înainta amendamente. Deci vă rog să se modifice calendarul pentru a avea suficient timp ca membrii să înainteze amendamente. Vă mulțumesc. Doamna Intveld. Văd că și alți colegi doresc să ia cuvântul, însă doar coordonatorii pot vorbi pe procedură, după care vom intra pe discu- la discuțiile pe fond. Deci nu e o zi, sunt trei zile. The, the, the draft report will be... Proiectul de raport va fi prezentat pe 3 și termenul... Nu, proiectul de raport va fi prezentat oficial pe 8 mai, însă va fi deja disponibil pe 3 mai. E vorba și de limbi, de traduceri, dacă vom avea toate limbile sau dacă vom cădea la învoială să lucrăm doar pe documentul în engleză. Deci, încă o dată, vă spun că nici mie nu-mi place, însă eu am analizat toate posibilitățile și credeți-mă că nu mi-a fost deloc ușor să conving Comisia INTA să ne acorde măcar aceste două săptămâni în plus. Vă cer să dați dovadă de înțelegere, deci încă o dată. Documentul de lucru în engleză va fi gata pe 3 mai. Acesta este scopul nostru. Va fi prezentat oficial pe 8, însă va fi gata pe 3. Doamna Intvelt, încă o persoană va mai putea interveni din partea coordonatorilor de la liberali. Ceilalți pot interveni după ce va lua cuvântul domnul Butarelli. Am o întrebare, doamna Weber. Înainte de a lua o decizie, vreau să mi se lămurească un lucru să lămurim un lucru. În mod normal, atunci când e vorba de un acord internațional, Parlamentul trebuie să spună da sau nu. Avizul vine doar cu recomandarea de a vota împotrivă sau pentru. Simon, lasă-mă să pun întrebarea. Deci vreau să știu dacă raportorul va face asta sau avizul dumnealui va avea mai multe articole alineate, deoarece trebuie să înțelegem despre ce vor fi amendamentele respective. Nu o să înaintăm uh, amendamente la nota explicativă, ci la conținut. Deci nu e o recomandare de tip da sau nu, deoarece e un raport la articolul 36. Și de aceea Comisiul, comisia noastră trebuie să-și dea un aviz în legătură cu compatibilitatea față de drepturile fundamentale. Bine, acum că am lămurit asta, v-aș sugera să mai vorbim despre procedură după co- coordonatori. Domnule Busutil, punct de procedură încă o dată? Da. Vreau să le reamintesc colegilor că Data de 3 mai e într-o săptămână verde, deci posibilitatea de a se întâlni e inexistentă, de a vorbi despre amendamente. Iar 9 mai, dacă e corect calendarul meu, E o zi liberă pentru Parlament. Deci nu avem cum să prezentăm oficial amendamente. E în roșu. E 9 mai, ziua Europei. Deci cum pot să discute coordonatorii? Nu avem cum să ajungem la o înțelegere. Eu le sugerez coordonatorilor prezenți să mai rămână 5 minute după 12 jumate. Acum sper să putem discuta pe fond. Vom discuta procedurile după sfârșitul ședinței, foarte pe scurt. Îl rog acum pe domnul Butareli. Ne-a tot ascultat săracul cu multă răbdare cum ne-am certat noi pe procedură. Deci, domnule Butareli, vreau să ne prezentați avizul Observatorului European de Protecția Datelor. IPDS. Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să vă prezint acest al doilea aviz al IPDS privind acta. L-am adoptat pentru a completa cel pe care îl avem din 2010. De ce am adoptat acest al doilea aviz privind acta? Suntem conștienți de îngrijorările în curs exprimate în ultimele luni și am simțit nevoia de a face din proprie inițiativă o a doua evaluare pentru a analiza mai bine textul final al acestui acord. care trebuie acum uh, analizat uh, cu mare atenție din prisma intimității și a protecției datelor. Avizul AEPD se bazează pe cel anterior și se bazează de asemenea și pe jurisprudența recentă. Cazul demonie, cazul, cauza care se referă la ce s-a întâmplat pe 19 aprilie. Deci ideea să evaluăm specific uh, toate aceste prevederi. Bineînțeles, în analiza noastră ne-am concentrat mai ales pe punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, știind că acesta este domeniul cel mai problematic. Am ajuns la patru concluzii. În primul rând, Articolul 27.3 și 27.4, după părerea noastră, par să permită introducerea de către părțile contractuale a unor măsuri care vor duce la o supraveghere masivă a utilizatorilor de internet. E o măsură disproporționată care încalcă legislația. În al doilea rând, Multe din uh, măsurile de cooperare voluntară pentru punerea în aplicare de la același articol 27.3 ar putea duce de asemenea prelucrarea de date personale de către furnizorii de servicii de internet, ceea ce depășește uh, ce se permite acum uh, prin legislația comunitară. În al treilea rând, după părerea noastră, nu știm dacă capitolul digital din acta uh, se referă doar la încălcări majore ale proprietății intelectuale sau se referă și la acțiuni uh, săvârșite de utilizatori individuali fără a avea ca scop obținerea de profit. Vedem că acta nu conține suficiente limitări și garanții pentru a proteja împotriva acestor măsuri de punere în aplicare. Nu există o garanție specifică uh, legată de un proces drept, legată de principiul prezumției de nevinovăție și nici nu există o recunoaștere adecvată a drepturilor de protecție a datelor. Cum am ajuns la o astfel de concluzie? vedem că prevederile, prevederile privind uh, punerea în aplicare a măsurilor sunt foarte vagi. Deci nu se spune clar ce măsuri pot fi uh, utilizate pentru aceste cazuri legate de proprietatea intelectuală pe internet. Aici pot apărea interpretări divergente și se poate ajunge la adoptarea de măsuri de punere în aplicare diferite, ceea ce ar putea avea un efect secundar asupra indivizilor. După cum spuneam, tipurile de măsuri de la articolul 27, 3 și 4 ar duce la monitorizarea utilizatorilor de internet pentru a detecta încălcări la adresa proprietății intelectuale online, însă și pentru a împiedica astfel de încălcări. Prin urmare, o astfel de monitorizare ar însemna examinarea comportamentului utilizatorilor, examinarea schimbului de informații electronice, cum ar fi Uh, schimbul de fișiere, nu doar în rețelele peer-to-peer, -peer, ci și în ceea ce privește conținutul descărcat de pe internet, inclusiv comunicațiile prin e-mail. Înseamnă că adresele de IP ale celor care sunt suspectați vor fi colectate, iar persoanele din spatele acestor adrese de IP vor fi identificate prin informațiile uh, reținute de furnizorii de internet. Și astfel, cei care sunt uh, bănuiți sau acuzați pot vedea cum se iau și alte măsuri la adresa lor. O astfel de monitorizare, după părerea noastră, ar putea încălca sfera privată pe internet. Dreptul la confidențialitatea informațiilor ar putea fi încălcat de asemenea. E o abordare lipsită de proporționalitate. Dacă uh, lucrurile nu se fac în conformitate cu legislația comunitară, de aceea trebuie să evaluăm. Următorul lucru, măsurile care trebuie puse în aplicare după adoptarea acta sunt proporționate departe și respectă legislația din domeniu. Există mai multe jud- uh, hotărâri judecătorești ca cea citată și de aceea e nevoie de un echilibru între uh, protecția datelor, protecția datelor și drepturile de proprietate intelectuală. Vorbeam de articolul 23, unde este, sunt definite niște criterii comerciale pentru uh, măsurile de punere în aplicare din punct de vedere penal. Însă trebuie să vedem dacă aceste criterii se aplică și mm, la măsurile pentru internet. Definirea acestor criterii privind scara comercială nu pot fi considerate ca fiind mulțumitoare din perspectiva Uniunii Europene. Noi am fi preferat să existe, să se excludă clar din acta și din capitolul digital acțiunile întreprinse de indivizii particulari pentru scopuri individuale, deci nu în căutarea unui profit. Articol 27.4 Mecanismul de acolo deja există într-o directivă, însă cu anumite garanții și anume procedura trebuie să aibă loc înainte uh, și după controlul autorităților judiciare, iar judecătorul trebuie să aibă să poată evalua proporționalitatea cererii respective. Însă în acta nu sunt specificate toate acestea în mod clar și poate exista aici un impact atunci când există ordine extrateritoriale către furnizorii de servicii de internet care și-au sediu în Uniunea Europeană. De asemenea, mecanismul de cooperare voluntară prin care furnizorii de internet – sunt rugați printr-un ordin să monitorizeze și să filtreze conținutul celor care dețin drepturi, titularilor de drepturi. Aici depășim uh, competențele acestor furnizori în conformitate cu legislația europeană. Și Curtea de Justiție a spus clar care sunt limitările furnizorilor de internet în ceea ce privește combaterea încălcărilor la adresa proprietății intelectuale. De asemenea, știm că există preocuparea de a pune în aplicare drepturile de proprietate intelectuală. Știm că trebuie să se colaboreze la nivel internațional în acest domeniu, să credem că există un risc clar că acest acord specific, ACTA, sub redactarea actuală, să aibă un impact asupra viitorului cadru european. Ar putea duce de asemenea la apariția unor noi modificări la cadrul de până în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, așa cum se arată un nou cadru asemănător cu acta. Deci trebuie să privim lucrurile dintr-o perspectivă mai generală, nu gândindu-ne doar la drepturile de proprietate intelectuală. Deci respect avizul dumneavoastră viitor și evaluarea dumneavoastră, însă trebuie să vă spun că AEPD-ul crede că este prematur să stabilim într-un acord, să ne dăm acordul uh, la aceste principii privind punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală online atunci când nu avem un consens european în această privință. De asemenea, mijloacele pentru consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală, drepturi care pot fi protejate, e drept, însă nu sunt niște drepturi fundamentale. Deci, aceasta nu trebuie să se facă în detrimentul drepturilor fundamentale. Vă mulțumesc. Câteva persoane au cerut să ia cuvântul. Începem cu domnul Busutil de la PPE. Uh, thank you. Vă mulțumesc, doamna președintă. Doresc să mulțumesc și AEPD pentru prezentarea foarte clară. Pe mine mă surprind două puncte pe care le-ați amintit dumneavoastră. Deci, rolul uh, furnizorilor de internet și posibilitatea acestora de a monitoriza activitatea online a utilizatorilor și apoi faptul că din acord nu au fost uh, exceptați uh, indivizii care folosesc uh, internetul pentru scopuri uh, personale. Deci, cred că aceste două puncte reprezintă îngrijorări grave pe care trebuie să le analizăm cu seriozitate. Întrebarea pe care aș avea-o este următoarea. Din momentul în care, cum știți noastră foarte bine, acordul ACTA este un acord foarte uh, vag, un acord în care se regăsesc foarte multe prevederi uh, în care se folosește verbul may, ar putea, atunci de ce să plecăm de la premisa că statele membre vor încălca tratatele europene și nu le vor respecta, ținând cont de, aceste, de, aceast, de acest caracter al dispozițiilor? Ai putea să respecti un lucru sau nu? Mi se pare că dumneavoastră ați tras concluzia că statele membre vor acționa într-o modalitate care ar încălca tratatele europene. Eu nu sunt convins în legătură cu premisa dumneavoastră. De ce credeți că statele membre vor încălca prevederile uh, tratatelor europene? Vă mulțumesc, doamna Roitova. Vă mulțumesc. Și eu doresc să vă mulțumesc pentru această prezentare. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat aceste informații și avizul dumneavoastră reflectă divergențele de opinii care există și printre experți. Comisia noastră și-a stabilit o sarcină foarte importantă. Un uh, tribunal nu uh, competent competențele comisiei noastre sunt uh, um, influențate de prioritățile pe care le-am uh, stabilit noi. Există anumite riscuri uh, vis-a-vis -vis de intervenția în sfera privată a, a cetățenilor noștri și suntem cu toții conștienți că uh, aceste puncte sunt uh, vagi, prea vagi formulate în aceste texte, dar experții au, uh, și-au exprimat opinia conform căreia punctele respective nu le respectă propriile lor păreri și că prevederile sunt prea vagi din acest acord. În Republica Cehă situația este următoarea. Unele um, legi sunt mai permisive, de exemplu, decât legile din uh, Franța. Deci s-a creat până la urmă o marjă de manevră care să permită o interpretare diferită în uh, fiecare stat membru în parte. Eu aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Cei care sprijină acest acord au sentimentul că ar fi posibil în momentul în care vor fi puse în aplicare aceste puncte, să se rezolve aspectele controversate. Eu nu cred că acest lucru este posibil, dar cred că raportorul este de, părere, este de această părere și că astfel am putea rezolva uh, aspectele controversate. Doamna Weber? Vă mulțumesc, doamnă președintă și doresc să vă mulțumesc și eu pentru prezentarea dumneavoastră și pentru munca dumneavoastră. Trebuie să recunosc că am tendința să fiu de acord cu evaluările dumneavoastră și cu uh, rapoartele redactate de instituția dumneavoastră. Însă, trebuie să recunosc că nu cunosc în, în detaliu posibilele consecințe întotdeauna și cred că în acest caz specific, faptul că ne-ați prezentat o analiză atât de cuprinzătoare uh, față de ce s-ar putea întâmpla, pentru că întotdeauna când pui în aplicare un act legislativ, interpretarea acestuia este importantă. Și din ce văd acum, fără a încercat să înțeleg ce va include în aviz raportorul. Există câteva puncte din evaluarea dumneavoastră care ne arată foarte clar că se încalcă Carta Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană dacă am fi de acord cu acta. Deci cred că este foarte util pentru noi și nu este vorba aici doar de punctul referitor de intruziunea în activitățile efectuate pe internet. Există acest punct care nu ne oferă suficiente garanții Uh, legală. Este un punct foarte important. Îmi aduc foarte bine aminte că în Parlamentul European, când am discutat drepturile de proprietate intelectuală și apărarea acestora, cât de precauți am fost când am discutat garanțiile legale de a avea acces la justiție. Eu cred că evaluarea dumneavoastră este una foarte convingătoare și vă mulțumesc pentru ea. Vă mulțumesc. Cred că și domnul raportor dorește să ia cuvântul, dar uh, o să rog să intervină la sfârșit. Ian Albrecht. Vă mulțumesc, doresc să vă mulțumesc și pentru acest raport, care și, um, după părerea mea, este unul util pentru că până acum protecția datelor personale nu a avut o poziție prominentă în discuția pe care am, dezbaterea pe care am avut-o, ci s-a pus accentul mai mult pe protecția adecvată a, a drepturilor de proprietate intelectuală și pe măsurile care urmează să asigure această protecție. prin uh, raportul uh, dumneavoastră, dumneavoastră și prin alte uh, rapoarte anterioare a devenit un se mută acest accent. Aș avea două întrebări în legătură cu protecția datelor. În ce măsură aprobarea acordului ACTA ar influența ar, ar influența sau s-ar suprapune sau aduce la neclarități uh, vis-a-vis uh, vis, de domeniul protecției datelor generale uh, în uh, Europa. De exemplu, informații legate de adresa de IP sau alte domenii uh, relevante. Deci care ar fi influența ACT asupra acestui domeniu? Și pentru mine ar fi, uh, a fost foarte important să văd că uh, standardele pentru pentru protecția drepturilor fundamentale nu sunt definite suficient de, cu, de cuprinzător și eu aș dori să știu care cazuri uh, de, pro, de protecție a drepturilor fundamentale nu sunt reglementate în acordul ACTA. Vă mulțumesc, doamna Ernst. Doresc să mulțumesc și eu uh, AEPD. Suntem de acord cu poziția dumneavoastră. Acest acord este prea timpuriu, pentru, este inacceptabil, nu doar că nu există un consens în Parlamentul European, dar este un acord despre care nu putem discuta. Știm foarte bine că unele state nu l-au ratificat în urma unor proteste largi și trebuie să ne întrebăm dacă putem Uh, continua pe această direcție, să acceptăm acest acord. Eu nu cred că acest lucru va fi posibil. Um, grupul nostru politic este de acord cu punctele centrale pe care le-ați numit și dumneavoastră și nu vă va mira faptul că ne-am așteptat la uh, sublinierea acestor puncte în uh, avizul dumneavoastră. Apoi, pentru noi, punctul central îl reprezintă intervenția puternică asupra uh, garanțiilor legale. Nu există, de fapt, o garanție legală. Dacă este să ne gândim la un proces uh, adecvat care ar trebui să fie garantat, cred că acest lucru pur și simplu nu este posibil uh, prin acta. și dincolo de drepturile legate de exprimarea, de, exprimare liberă, nu am discutat un alt lucru esențial. De exemplu, de poate, nu sunt lucruri care țin de competența comisiei noastre, dar sunt aspecte atât de importante care ne împiedică să continuăm cu uh, um, cu acest acord. Doresc să spun doar că grupul nostru politic poate respecta um, calendarul propus de raportor și cred că deja avem o discuție inițiată în anul 2010, deci lucrurile ar trebui să fie destul de cunoscute. Și un ultim lucru, uh, cred că s-a votat pe marginea acordului ACTA, poate nu în Parlament, ci Uh, pe stradă și ar trebui să ținem seama de protestele cetățenilor europeni. Nu putem să le ignorăm pur și simplu. Deci este clar că grupul nostru politic nu poate accepta această propunere legislativă, chiar dacă vine vorba de protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Vă mulțumesc. Cred că și domnul Malinov dorește să intervină. I would like to thank you for the very clear Aș dori să mulțumesc pentru această interpretare clară. Din uh, câte știți de la discuțiile la care ați asistat, probabil, sunt două interpretări foarte critice și aș dori să vă adresez o întrebare cu răspuns uh, cu da sau nu. Pentru că nu vreau încă o interpretare greșită. Spuneți că actele utilizatorilor privați pentru scopuri necomerciale pot să fie vizate de autoritățile vizate în conformitate cu dispozițiile. Acta spun pot fi, nu trebuie să fie. Pentru că la asta se reduc foarte multe critici și întrebări. Spuneți că pot fi vizate de autoritățile relevante în conformitate cu aceste dispoziții? Mulțumesc foarte mult, spre doamna președinte. Văd că și comisia ar dori să intervine. Doriți să adresați o întrebare a EPD sau doriți să răspundeți? Nu, am dorit doar să avem ocazia ca la un moment dat uh, să oferim și noi o reacție inițială la acest uh, aviz, oricând uh, considerați, doamnă președinte, că e momentul să facem câteva comentarii. Doamna președinte, da, puteți face asta acum, însă să fiți succinți, vă rugăm. Și apoi uh, vă ruga pe domnul Butereli să răspundă la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că discuția din nou uh, sublinează astăzi importanța pe care o au uh, toate aceste subiecte în cadrul dezbaterilor. Comisia, în problema trimiterii a subliniat de ce aceasta este o modalitate foarte importantă prin care putem obține clarificări. Avem uh, probleme serioase în ceea ce privește acest aviz, mai ales din perspectiva unei tehnici juridice de bază, mai ales. Și aș dori să subliniez uh, de ce avem aceste îngrijorări. Modul prin care avizul ajunge la concluzii pornește de la două ipoteze de bază. Una, avizul în mod sistematic evită trimiterile la uh, clauzele uh, specifice de uh, garanție, care au fost uh, stipulate clar în preambul și în câteva articole care au de face cu chestiunile legate de intimitate, protecția datelor și uh, proporționalitate. Cum spuneau și uh, anumiți antevorbitori, se pleacă de la presupunerea că atunci când acordul lasă loc la interpretări, atunci acesta ar fi implementat nu doar uh, prin uh, încălcarea uh, dreptului comunitar, ci și prin încălcarea acta. Dacă pornești de la această bază, nu e greu să ajungi la concluzia că sunt probleme cu acest acord. Însă acest lucru este totuși surprinzător. Dați-mi voie să menționez câteva uh, exemple și promit să fiu uh, destul de succint se spunea la un moment dat că nu se face trimitere la uh, elementele cheie care au de-a face cu protecția datelor. Vorbim despre un aviz uh, care vizează tocmai protecția datelor, dar acest articol care vizează protecția datelor nu este menționat în aviz. Acesta este un exemplu. Haideți să vă mai dau un exemplu unul care a fost menționat, articolul 27.4 din acord. Dacă e să citim acest articol, în întregimea sa, nu doar selectiv și nu doar anumite părți în uh, el, putem vedea că se spune că respectiva parte poate, și aici urmează un pasaj important, în conformitate cu um, propriile legi și regulamente. De deci se spune că atunci când se implementează această dispoziție, trebuie să se facă totul în conformitate cu propriile regulamente și legi. Și acest aliniat, la sfârșit, spune că aceste dispoziții pot, trebuie implementate într-o manieră care să uh, evite barierele uh, în calea comerțului, bariere electronice și în consecvență cu uh, respectivele legi, respectându-se principiile fundamentale, prim, uh, intimitatea, drepturi fundamentale și așa mai departe. Toate acestea apar în uh, articolul 27, 4. Așadar, de trei ori se menționează în acest articol protecția datelor. Mai sunt și alte locuri în acord unde aceste principii sunt subliniate, la care, sunt principii la care se face trimitere, dar avizul s-a referit la acestea? Nu. Uh, pentru că avizul uh, ia în considerare doar selectiv dispozițiile, anumite părți ale dispozițiilor, câtă vreme ignoră celelalte părți. Avizul așadar a fost uh, studiat, îl vom mai studia îndeaproape, vom reacționa, dar din perspectiva tehnicii juridice este pentru prima dată când uh, am asistat la ceva atât de selectiv și a și la un text care evită în mod convenabil dispoziții ale uh, acordului pentru a ajunge la aceste concluzii. Vă mulțumesc! Uh, doamna președinte, cred că aceasta nu a fost uh, o întrebare neapărat, dar să zicem. Doamna va vrea să revină la microfon pe scurt. Da, am o întrebare pentru uh, comisie. E ceva ce nu înțeleg. Doar după ce acordul a fost înaintat Parlamentului pentru ratificare, doar atunci ați dorit ca acest acord să fie revizuit pentru a vedea dacă este compatibil cu dreptul comunitar. Am asistat la probleme deja de doi ani, însă doar acum, după ratificarea în Parlament, Comisia își dorește examinarea din perspectiva compatibilității cu legislația europeană și nu îmi pot imagina cum poate funcționa protecția drepturilor de autor uh, și uh, lupta cu pirateria într-o situație în care în statele membre normele ar fi implementate diferit. Așadar, nu înțeleg această abordare. Am crea pur și simplu uh, o confuzie dacă ne-am baza uh, doar pe uh, deciziile individuale ale statelor membre. Ce crede Comisia? Doamna președinte, sunt uh, de acord cu ceea ce spunea și dumneavoastră, însă nu voi permite Comisiei să răspundă, pentru că punctul nostru de pe ordinea de zi este avizul AEPD. Mai avem doar 10 minute la dispoziție, dorim să ascultăm și răspunsurile uh, raportorului și îl voi ruga pe domnul Tareli să răspundă pe scurt la aceste uh, comentarii și întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că aceste întrebări sunt mai mult sau mai puțin legate unele de celelalte. Așadar, voi uh, rezuma puțin lucrurile. Mulțumesc, domnule Busutil, pentru analiza dumneavoastră atentă. Cum spuneați, n-am zis eu că acordul ca atare contravine legii sau că în mod direct uh, presupune o încălcare, ci am spus în mod repetat, faptul acesta este menționat și în aviz, că se lasă o portiță deschisă pentru abordări fragmentate la nivel național mai ales, iar în ceea ce privește activitățile, în legătură cu care încă nu există consens uh, la nivel uh, european, e bine, nu putem să ignorăm faptul că discuțiile sunt în curs în legătură cu o posibilă uh, revizuire a directivei. Sunt mai multe cazuri în instanță, nu doar la nivel comunitar, ci și în statele membre. Și există state unde există tendințe pentru această monitorizare masivă pe care noi, nu, noi o luăm acum în considerare. Expertiva noastră vă stă la dispoziție în ceea ce privește uh, dispozițiile specifice. Evident, uh, orice fel de acord ar trebui să aibă dispoziții, precum cele care se regăsesc la articolul 4, uh, unde se spune că nu se aduce atingere legislației comunitare în ceea ce privește protecția datelor și uh, intimitatea. Însă trebuie să vedem uh, cum dispozițiile specifice pe care le-am uh, menționat pot să funcționeze în practică. Înainte să lucrez pentru AEPD, am uh, elaborat un aviz la nivel național cu privire la uh, cazul uh, faimos Peppermint, și aici există o practică în conformitate cu care furnizorii de uh, servicii, dar și deținătorii de uh, drepturi, au uh, o singură posibilitate de a aplica această dispoziție și astfel să intre într-o monitorizare masivă. Monitorizare masivă a schimburilor de comunicare între părți terțe, mai precis indivizi privați pentru scopuri necomerciale. Pur și simplu acest lucru este de neevitat. Și aș putea să vă răspund ușor la întrebare, spunând ce se întâmplă în cazul unor solicitări primite de furnizori europeni de uh, internet, uh, solicitări venite din partea unor uh, terțe părți. Însă m-aș axa pe sancțiunile dispozițiilor pe care le-am menționat, adică acum articol 27.3 și mai precis 27.4 ar putea funcționa fără să introducă o încălcare a binecunoscutelor principii. Aceasta este întrebarea. Un furnizor de servicii este obligat, în conformitate cu principiul uh, confidențialității comunicării, dar există anumite derogări de la această obligație. Obligația este ca în fața unei instanțe, într-o procedură judiciară, având în vedere o abordare echilibrată, să acționeze conform. Însă, experiența ne demonstrează că există o monitorizare masivă a celor care dețin drepturile. Și dacă ne axăm pe ultimul caz în instanță, atunci avem un program adițional, relația dintre protecția datelor și păstrarea datelor pentru că o parte din datele care ar putea fi folosite de furnizorii de servicii de internet uh, și de deținătorii de drepturi sunt uh, păstrate pentru scopuri de aplicare a legii, care se leagă de activități infracționale. Aceasta este o problemă până și pentru codurile civile, atunci când vine vorba de folosirea acestor date. Acestea sunt, în principiu, uh, chestiuni care pot fi luate în considerare în ceea ce privește uh, activitatea offline. Există o problemă majoră atunci când se solicită uh, niște date unui furnizor de servicii de internet uh, înainte ca o instanță să dea vreo hotărâre pentru dezvăluirea acestor uh, informații. Cum poate să știe deținătorul drepturilor că uh, există o procedură nelegală? Cum poate acest deținător al drepturilor să uh, identifice un abonat specific fără să încalce legea privind protecția datelor? Dacă discutăm aceste chestiuni, putem să ne gândim la momentul în care a fost uh, aprobată uh, directiva 2000 per 48. 2000 per 58, mă scuzați. Această comisie a avut un rol de a insista asupra unor reguli clare, bazate pe principii care vizează necesitatea, transparența și uh, nevoia de um, a respecta uh, legea. Trebuie să fim foarte clari uh, în anumite direcții, dar pe de altă măsură nu putem să fim ambigui într-un cadru mai general. Condiția de acceptare a unei asemenea ambiguități în dispoziții e de analizat. Există articol 27.3 care ar putea funcționa fără să aducă o încălcare a echilibrului creat de articol 50 al directivei 2058. Uh, nu există o încălcare directă a prevederilor, însă întrebarea este cum să ne imaginăm că vor funcționa în practică aceste dispoziții fără încălcare. Mulțumim foarte mult. Punct de procedură din partea domnului Busutin. Da, doamnă președinte. În lumina contradicției foarte clare între uh, cei doi reprezentanți, uh, aș, do- uh, aș dori să rog Comisia să ne trimite răspunsul său în scris uh, la timp uh, înainte ca raportorul uh, să își redacteze raportul, pentru că s-ar putea să existe o diferență uh, semnificativă uh, cu privire la rezultat în acest caz. Da, sunt foarte de acord cu dumneavoastră. Deja le am rugat pe domnul Butaredi să-mi spună dacă a primit răspunsul scris al comisiei. Se pare că nu. Prin urmare, ar fi util să primim un comentariu scris detaliat pentru a putea evalua toate aceste argumente. Văd că Comisia dă din cap, așadar presupun că acceptați această solicitare a LIBE. Și așa ajungem la concluziile raportorului. După aceea aș dori să îi rog pe coordonator să mai rămână pentru încă două minute pentru a putea rezolva problema calendarului. Domnule Dumțas, aveți cuvântul. Mulțumesc, nu prea mai avem timp, voi fi foarte succint. Îi mulțumesc domnului Butareli pentru prezentarea avizului AEPD. Vreau să-i mulțumesc și personal domnului Butareli pentru cooperarea foarte strânsă pe care am avut-o în toate aceste privințe. E important să știm că ne putem bizui pe avizul dumnealui. Avizul prezentat astăzi de AEPD este extrem de valoros și cu siguranță vom ține cont pe deplin de el în cadrul lucrărilor noastre aici la Comisia Libe. Din ce ne-ați spus, domnule Butareli, am înțeles că v-ați alăturat glasul la nenumăratele alte glasuri care și-au exprimat îngrijorările în legătură cu acta. Însă aș vrea să începem să ne gândim la următoarea etapă. Cred că trebuie să dăm dovadă de realism. Cu toții ne-am dat seama că, într-un fel sau alta, acta, dacă pot să folosesc acest termen politic, e un drum fără ieșire. Însă, oricum, avem nevoie de ceva în locul acta. Și e foarte important să începem acum să discutăm, să vedem ce anume ar fi potrivit să ia locul acestui acord ACTA. În acest context, cred că va fi extrem de importantă colaborarea cu AEPD. Și rezist tentației de a vă ruga să ne spuneți dacă dumneavoastră credeți că e necesar să avem un bun acord ACTA, tot vorbim despre ce e rău la ACTA, deci ar trebui să, să știm ce anume ar fi util pentru un bun acord ACTA, însă poate că vom face asta altă dată. Deci încă o dată vă mulțumim pentru prezență, domnule Butareli. Doamna Intveld, propun. Puteți spune că interveniți mai uh, pe scurt, însă mai bine să avem încă o dezbatere ulterioară. Închei aici sesiunea. Ne întâlnim din nou pe 8 mai la 9 dimineața. Îi rog acum pe coordonator să rămână puțin în sală. Veniți cu toții aici. Interpreții de asemenea pot să plece și în pauza de prânz.